și de la deputații neînscriși anumite cereri de modificare și numiri în comisii și delegații parlamentare. Aceste numiri vor apărea în procesul verbal al ședinței de astăzi. Dacă nu vor fi prezentate observații până la adoptarea, până la adoptarea procesului verbal, aceste numiri vor fi considerate ca fiind adoptate. Autoritatea competentă